finishing of some uh, trilogues. Bună ziua, bună seara, dragi colegi. Vă urez bun venit la această ședință extraordinară a comisiei noastre. Ca prim punct pe ordinea de zi, avem adoptarea ordinii de zi. Există dorințe de a modifica ordinea de zi? Da. Aș dori ca acele două voturi, cred că la punctele 10 și 11, referitoare la acordurile cu Marocul, vreau să solicit amânarea acestor puncte de pe ordinea de zi. Ok, deci o cerere de a amâna punctele 10 și 11. Deci punctele 10 și 11 de pe ordinea de zi să fie amânate. Aceasta este cererea. Trebuie să existe cel puțin trei membri care să solicite acest lucru sau un grup politic. Deci, Joachim este unul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Bun. Și acum trebuie să votăm această solicitare. Cine este pentru pentru amânarea punctelor 10 și 11? Haideți totuși mai bine să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și în mod clar se respinge această solicitare, deci rămân pe ordinea de zi de astăzi. Mai există alte dorințe de a modifica ordinea de zi? Văd că nu. Așadar, Trecem la punctul 2, comunicările președintelui. Aici vreau să vă comunic doar că avem interpretare în toate limbile necesare. Și trecem la primul vot. Este vorba de votul cu privire la aderarea Uniunii Europene la actul de la Geneva al acordului de la Lisabona. E vorba de denumirile de origine și de indicațiile geografice. E un singur vot și supun deci la vot, prin vot electronic, acest proiect de aviz. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă în unanimitate. Așadar, felicitări doamnei begin. Și legat de acest punct, este și cel de-al doilea aviz pe care trebuie să-l votăm. Și aici avem multe amendamente.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 se adoptă, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri. Mm. Cred că se respinge, haideți să verificăm. Amendamentul 5. S-a închis votul și, în mod clar, se respinge. 6 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge și votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și și acesta s-a adoptat în unanimitate, așadar îl felicităm pe domnul Hansen. Trecem deci la punctul 5. o solicitare de răspuns oral pentru ianuarie, cred, privind măsuri de dumping adoptate de Columbia. Un singur vot electronic. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și, în mod clar, se adoptă. la punctul 6. Vom vota rezultatul negocierilor interinstituționale cu privire la examinarea investițiilor. Am avut multe reuniuni în trialog și am ajuns la un rezultat și am să dau cuvântul raportorului nostru. Dar întâi votăm. E, vota, e vorba de un singur vot electronic. S-a deschis votul. și s-a închis votul. Și cu o majoritate consistentă se adoptă. Domnul Prust, vă rog. Monsieur le Président, permettez-moi de, de vous remercier. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc dumneavoastră, președintele Comisiei INTA, pentru modul în care ați um, organizat um, în numele Parlamentului trilogurile. Vreau să mulțumesc și domnului Bütikofer, care a fost um, foarte, foarte util în atingerea acestui scop. Vreau să le mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră care au um, lucrat împreună în interesul general. Pe acest um, dosar uh, am putut într-adevăr să avansăm rapid, pentru că, într-adevăr, um, concetățenii noștri, dar în special companiile, aveau nevoie urgentă de acest dosar și cred că după revizuirea instrumentelor de apărare, după punerea în aplicare numat, Iată că uh, acum am mai renunțat uh, la o parte din naivitatea noastră cu acest instrument de screening al investițiilor. Europa acum se poate apăra mai bine. Chiar dacă am făcut progrese rapide, am păstrat totuși calitatea acestor lucrări, deci le mulțumesc tuturor celor implicați și sper că votul de astăzi va fi concretizat um, și mai bine în februarie la sesiunea plenară. Deci le mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse. Mulțumesc, domnule Prost. I think that was a... Prost. Boost, boost, yeah? Try again. <laughs> This was a big success. Not, not... Da, un succes uh, răsunător. Un succes uh, foarte important obținut de uh, delegația Parlamentului European și cred că punctul 7 reprezintă tot un succes pentru Parlamentul European, un alt trialog referitor la regulamentul privind uh, clauzele de salvgardare. Și aici avem un singur vot și am să deschid votul. Votul este deschis acum. Votul este închis și se adoptă de asemenea cu o majoritate clară acest rezultat al trialogului. Raportorul nostru, domnul Fielner, nu este prezent, dar îl felicităm. La punctul 8, un alt trialog pe care putem să-l încheiem astăzi. Deci s-a muncit foarte mult în ultimele luni. În fiecare săptămână am avut câte un trialog pe diverse subiecte și pentru mine a fost destul de uh, stresant această perioadă. Primul act de legislație legat de Brexit e vorba de contingentele tarifare pentru, uh, care sunt incluse în lista OMC după Brexit. Sperăm că nu va intra în vigoare acest uh, act legislativ. Nu, nimeni nu știe exact ce se va întâmpla, dar rămâne să vedem. De asemenea, un singur vot și deschid votul acum. S-a închis votul și acesta este adoptat cu o majoritate amplă. Așadar, mulțumim doamnei Crisut Rovol, raportarea noastră. Trei trialoguri încheiate. Foarte bine. La punctul 9, acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea și Republica Populară Chineză. referitoare la procedura OMC de soluționare a litigiilor. Și aici avem un singur vot, vot electronic, s-a deschis votul. Și s-a închis acest vot și este adoptat în mod foarte clar. Felicitări, Iuliu! Și acum trecem la punctul 10. Vreau să fac două observații înainte să trecem la punctul, punctele 10 și 11. Joia trecută am primit o scrisoare din partea comisiei, din partea domnului Moscovici, care include un schimb de opinie între DG Taxud și ambasadorul Marocului referitor la îmbunătățirea trasabilității produselor care vin din Sahara Occidentală. Noi, Comisia INTA, am cerut un astfel de mecanism, prin urmare am trimis această scrisoare și anexa coordonatorilor INTA, întrebându-i dacă este suficient acest uh, uh, demers pentru a supune la vot uh, rezoluția și uh, am primit un răspuns uh, foarte clar din partea coordonatorilor că acest element este suficient, deci pentru a putea vota. Și de aceea am introdus pe ordinea de zi aceste două puncte. Cea de-a doua observație – a existat o discuție referitoare la independența raportorilor, a raportoarei, eh, privind aceste două puncte. Și eu am făcut tot ce a ținut de competența mea. Acest eh, aspect va fi anchetat de către o comisie mm, specială a Parlamentului, de către Comisia Specială a Parlamentului care se ocupă de astfel de situații, doamna Lalonde nu este dispusă să își păstreze responsabilitatea pentru aceste dosare și de aceea Mariette Șache a preluat aceste două dosare. Îi mulțumim pentru asta. Domnul Jadot. Uh, pour le groupe des Verts, très clairement. Din partea verzilor, foarte clar, am cerut împreună cu socialiștii suspendarea votului pentru că noi considerăm că faptul că doamna Laleon s-a retras din acest raport în legătură cu o formă de flagrant delict, un fel de conflict de interese, era minimul pe care putea să-l facă, dar mi se pare că raportul a rezultat din acest conflict de interese și raportul nu s-a schimbat deloc nici măcar o virgulă nu s-a schimbat și ni se pare că este rezultatul unui conflict de interese. Deci, iar verzii nu vor lua parte la acest vot. Mulțumesc! I see no further request. Mulțumesc, nu mai văd pe nimeni altcineva să dorească să intervină. Așadar, trecem înainte la vot, începând cu amendamentul 61. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 62 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm votul la amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Și s-a închis votul și se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, îmi cer scuze, spune președintele, 111 l-am sărit, deci 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, <laughs> Îmi cer scuze, 112 și peste acesta am sărit. 112, deci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Cred că se adoptă, dar verificăm. 131. S-a deschis votul. And the vote is closed and it is adopted. S-a închis votul și se adoptă. Trei amendamente identice, 132, 33 și 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. O 137 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. O 138 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 146 în două părți, pentru că cea de-a doua parte este caducă, dar prima parte o putem vota. Prima parte, de la 146, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, a, nu, e caduc și acesta, 157 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. 157. S-a deschis votul. Și s-a închis votul și se adoptă. 160, 161 pentru, împotrivă, abțineri, să resping. 162 pentru, Da, să ne păstrăm calmul și să muncim mai departe. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168. A, da, da, acum aveți dreptate, da. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 și 170 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru. 17 verificăm. Votul este închis. Respins. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Treizeci și cinci pentru, împotriva, abțineri, Respins. Treizeci și șase pentru, împotriva, abțineri, respins. și șapte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul cinci, pentru, împotrivă, am ținut? Să adoptăm. 44 pentru. Împotrivă. Obțineri. răspuns. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm 55, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Deci, 56 devine caduc, 57 pentru, împotriva, abțineri, respins. 58 pentru, împotriva, abțineri, respins. 59 pentru, împotriva, abțineri, respins. 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. 2 pentru, împotriva, abțineri, Cred că se adoptă, dar verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 3 pentru împotrivă. Abținere respins. Apoi trecem la avizele de la Agri 1 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă Agri 4 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă Agri 5 pentru, împotriva, abținere, respins. Agri 6 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar verificăm. A doua parte de la Agri, deci 6. Votul este deschis. Votul este închis. Clar se adoptă. Agri 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Abțineri se adoptă. Avem 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Afet 12, prima teză pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum, rezoluția în ansamblul său, în mod electronic, trebuie să deschis. And the vote is... Votul este închis. E clar adoptat. Cu 24 de voturi pentru felicitări, domnul Scacăr. Bun, trecem la punctul 11. Aici avem prima dată amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și trei amendamente identice. 3, 4 și 6 pentru, împotrivă, abțineri, Mm, cred că sunt deschise, dar haideți să verificăm. Votul este deschis pentru 3, 4 și 6. Votul este deschis. Votul este închis. Respinse. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. De fapt, respins. Rezoluția finală acum. Vot electronic. Votul este închis. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult! Godelive, am adoptat raportul tău cu privire la cote. Felicitări! Punctul 12. Diverse. Pe ordinea mea de zi nu este nimic. Următoarea întâlnire va avea loc pe 23 ianuarie. Deci, vă doresc o vacanță plăcută și uh, liniștită de Crăciun.